Poštovane kolegice i kolege, molim vas da uzmemo mjesto. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Aș vrea să vă rog să luați loc pentru ca să putem începe reuniunea noastră de astăzi. Vom avea o reuniune comună împreună cu Comisia de Cultură acum și aș vrea cu această ocazie să dau să o salut pe doamna Silvia Costa, președinta Comisiei de Cultură și vreau să salut, bineînțeles, și pe toți ceilalți deputați din Comisia de Cultură care au venit astăzi la noi. Astăzi vom avea un schimb de opinii cu privire la diplomația culturală ca și continuare la a contribuției noastre la activitatea Comisiei pregătitoare. Și vreau să salut în acest context și doi experți care sunt aici, doamna Sana Uștati, care este directoare la More Europe, la relații culturale externe, și domnul uh, Gottfried Wagner, care este consultant uh, al Comisiei și care uh, este consultant de asemenea și la mai multe instituții de cultură și care lucrează la SAE. Vă urez bun venit tuturor și Cred că ideea noastră despre felul în care cultura de bază poate să îmbunătățească relațiile externe ale Uniunii Europene, felul în care cultura poate fi un mediator în cazul conflictelor în general, toate aceste inițiative au fost inițiate așadar în ultima legislatură Parlamentului de către Comisia de Cultură și înainte să uh, dau cuvântul celor doi experți. Aș dori să o salut în primul rând pe doamna Costa și să-i dau cuvântul dumneiei pentru ca să ne spună câteva cuvinte introductive. despre măsurile diferite care au fost luate în cadrul Comisiei, dar și în cadrul uh, Comisiei Europene aceasta, bineînțeles, în contextul uh, culturii ca element important al relațiilor externe. Doamnă președinte, aveți cuvântul. Vei vorbi italiană, dacă îmi permiteți, pentru ca să apăr, în primul rând, uh, pluralismul uh, limbilor și diversitatea culturală Mulțumesc foarte mult, în primul rând, președintelui Plenković și prin intermediul dumnealui și domnului președinte Brock pentru această inițiativă pe care am dorit să o organizăm împreună. Pentru că am avut un uh, schimb de opinii deja de ceva vreme și mi se pare foarte important ca Parlamentul, prin intermediul activităților comisiei noastre, să dea mai multă atenție temelor care țin de relațiile externe ale Europei, care se bazează pe promovarea valorilor fundamentale, a dialogului intercultural, a recunoașterii rolului societății civile în relațiile externe și, deci, în relațiile culturale. Cooperarea în acest mediu și schimburile culturale în general sunt elemente din ce în ce mai importante, mai ales în acest moment atât de dificil pentru Europa, pentru zona mediterană și pentru toată lumea, pentru ca să încercăm, uh, prin intermediul acesteia, să facem o presiune pe, și să influențăm uh, politica externă. Astăzi noi avem mai multe provocări în calitate de europeni din cauza multor riscuri de fundamentalism și radicalism care de multe ori uh, impun, practic prin arme uh, diverse diversitatea și pun la îndoială și în risc uh, diversitatea culturală prin acte, de exemplu, oribile de terorism. Cred așadar că această sarcină a diplomației culturale și al dialogului cultural trebuie să devină un, un fapt uh, și un punct foarte transversal, orizontal al politicii externe și trebuie să încercăm să transformăm, uh, în, să introducem în dimensiunea politicii externe în Europa și dimensiunea culturii. Cred că există un alt aspect care este foarte important și pe care l-am văzut și la plenarea de la Strasbourg, și anume votul unanim al Parlamentului la raportul esențial pe care l-am votat data trecută. Cred că după atentatele din uh, țări uh, care nu sunt atât de departe de noi în bazinul mediteranean. Toate aceste atentate sunt așadar uh, acte simbolice împotriva celor care pot fi considerate considerați, sau acele locuri care pot fi considerate simboluri culturale, patrimoniu cultural, ca și cum patrimoniul cultural ar deveni o armă uh, pentru um, non-respectarea drepturilor fundamentale. Cred că trebuie să continuăm uh, în comisia noastră pe această cale și comisia noastră a dorit să continue pe această cale după votul asupra raportului Panțerii cu privire la drepturile omului în lume, care a introdus un amendament uh, care consideră aceste acte crime împotriva umanității. Astfel dorim să mai luăm și măsuri suplimentare pentru a face propuneri concrete de asumare ale responsabilităților. În cadrul Comisiei pentru Cultură, după cum vă amintiți în legislatura anterioară, am adoptat în 2011 un raport despre dimensiunea culturală a acțiunilor externe în Uniunea Europeană care cere introducerea cu mai multă hotărâre a acestei teme în cadrul uh, Serviciului de Acțiune Externă. Am uh, cerut de asemenea acest lucru doamnei înalt reprezentant Federica Mogherini în cadrul audierii dumneai în Parlament și Scopul ar fi ca să existe o cooperare mai puternică și între institutele de cultură la nivel european, în, între toate țările din Europa, pentru ca să putem vorbi de o politică culturală mai partajată. Avem nevoie să introducem de asemenea și obiective și indicatoare sau indicatori culturali uh, și sociali care țin de noua filozofie, de noul parteneriat uh, euromediteranean și de uh, parteneriatul estic, pentru ca această dimensiune să fie mai prezentă. Avem de asemenea intenția de a lucra mai mult pentru aceste obiective și pentru protecția și prevenirea uh, patrimoniului uh, cultural, prevenirea atentatelor împotriva acestuia, pentru că acest patrimoniu cultural este al tuturor și nu este numai al țării în care este se află, așadar. Um, există și o altă dimensiune importantă care se leagă de capacitatea de a îmbunătăți performanța industriei culturale, audiovizuale și pentru a exprima mai mult aceste idei. Mă gândesc aici la cinematografie, la producția culturală, la producțiile moderne și a, de a transforma acestea într-o pârghie de noi competențe, de schimb, de cooperări, de toate posibilitățile de a îmbunătăți așadar această colaborare, un schimb cu universitățile, cu institutele culturale, cu instituțiile de cultură și institutele de cultură care cu toate consideră că există o modificare foarte importantă care, se va, care va fi prezentă din ce în ce mai mult. Am dorit de asemenea să îmbunătățim și mobilitatea artiștilor, a oamenilor de cultură și circulația operelor uh, de artă și un alt și al schimburilor. Am mai avut de asemenea um, o discuție cu privire la directiva, cu privire la restituirea bunerilor uh, care au fost răpite acesta este în continuare un subiect deschis, dar printr-o cooperare suplimentară mai bună putem să garantăm un respect al identității culturale și al minorităților culturale mult mai bine. Eu sunt convinsă că vom putea să mergem pe această cale măcar un timp împreună în această legislatură și aș vrea să amintesc și faptul că în acest moment Există o inițiativă din partea președintelui Schulz și a președintelui, vicepreședintelui Tajani în domeniul uh, schimburilor interreligioase în această perioadă. Am uh, avut mai multe inițiative cu alți colegi pentru a îmbunătăți această um, situație. Este vorba de o problemă de cunoștințe, nu numai de dialog și de cunoaștere și ne-am gândit așadar că astăzi am putea să inițiem acest uh, discuție despre politicile care trebuie lansate, plecând dintr-o experiență de la o experiență concretă care a avut loc în acești eh, ani, în acești ultime ani, în care, care a fost susținută de asemenea de comisia noastră de, pentru cultură și anume More Europe in the World. Aceasta a fost susținută de opt instituții culturale în colaborare cu uh, rețeaua EUNIC și a implicat 16 țări uh, care sunt vecine și mai multe țări uh, uh, suplimentare. Și s-a uh, întocmit de asemenea un raport final. Deci, așadar, acum am avut ocazia să discutăm despre acest proiect de mai multe ori. Suntem foarte bucuroși de această propunere care a fost preluată și de Comisia AFET pentru a pune în comun rezultatele și propunerile pe care le-am auzit în această experiență și pentru ca să putem să plecăm de la această experiență pe baze mai solide față de uh, liniile strategice pe care dorim să le elaborăm. Pe scurt, aceasta numai pentru ca să vă spun uh, care este situația și vreau să dau cuvântul acum uh, pentru ca să facă prezentarea acestor rezultate invitatului nostru. E vorba de un proiect care are și propuneri, conține propuneri foarte interesante și merită să vorbim despre el. Vreau să dau cuvântul așadar, um, dacă îmi permite domnule Plenkovici, doamnei Sana Uștati, care este director More Europe External Cultural Relations și lui Gottfried Wagner, Project Advisor pentru inițiativa More Europe uh, a instituțiilor civile și de cultură pentru cultură în relațiile externe ale Europei, în ordinea pe care am menționat-o mai întâi doamna Sana Uștati. 10 minute aveți pentru fiecare dintre prezentări, vă rog. Mulțumesc foarte mult! Stimată doamnă președinte, stimate vicepreședinte, stimați deputați, este o plăcere pentru mine să fiu astăzi aici în numele consorțiului care a introdus activitatea pregătitoare Cultura în relațiile externe ale Uniunii și în numele organizației More Europe, a cărui membri au fost parte din acest consorțiu și care au fost foarte activi în domeniul relațiilor externe culturale încă de la lansarea sa acum uh, câțiva ani, în 2011. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ne-ați dat ocazia astăzi să putem participa la această reuniune comună a două comisii pentru a putea să discutăm despre diplomația culturală europeană, despre relațiile culturale și despre ceea ce urmează să se întâmple din partea Parlamentului European și din partea Comisiei pentru Afaceri Externe și Comisia pentru Cultură în acest domeniu. Dar, bineînțeles, și alte instituții care sunt astăzi reprezentate fac parte din acest proces. După cum s-a spus, democrația, diplomația culturală și relațiile culturale externe sunt extrem de importante pentru Uniunea Europeană, deși nu sunt încă parte dintr-un cadru strategic, nici nu sunt, de fapt, suficient de um, motivate din punct de vedere politic. Sunt importante pentru statele membre, pentru scena politică, pentru operatorii culturali, dar și pentru societatea civilă și din partea Europei, dar și din partea unor țări terțe, uh, fie că e vorba de țări uh, vecine, fie că e vorba de țări cu parteneriate strategice cu UE. Suntem foarte bucuroși să vă putem uh, informa despre câteva concluzii după 2 ani de cercetare și după consultări numeroase, dar înainte să fac acest lucru aș vrea să folosesc 2-3 minute pentru a vă explica care este contextul și contextul politicilor în care noi am lansat aceste acțiuni uh, pregătitoare. După cum spunea și doamna Silvia Costa înainte, Există un raport din partea Parlamentului European și o rezoluție cu privire la dimensiunea culturală a relațiilor externe ale UE. Acestea au fost înaintate de către Comisia de Cultură și aș dori să adaug câteva elemente foarte importante care precedaseră și care vor urma de asemenea din partea diferiților actori după rezoluția Parlamentului European pentru ca să vă arăt care este situația în ceea ce privește cadrul general de politici. În primul rând, tratatul, tratatul Uniunii Europene și articolul 167, alineatul 3, cere ca Uniunea Europeană și statele ei membre să promoveze aspectele culturale la, în cadrul relațiilor internaționale. În al doilea rând, Uniunea Europeană este parte ca entitate la o convenție foarte importantă, care este Convenția 2005 a ONU cu privire, UNESCO, cer scuze, cu privire la diversitatea culturală și se angajează Uniunea Europeană prin această convenție ca și diversitatea culturală și uh, cultura în general să devină elemente importante a relațiilor externe. Un alt cadru important este Agenda Europeană pentru Cultură și cel de-al treilea pilon al său, care are ca țintă promovarea rolului culturii în relațiile externe ale Uniunii Europene. Este la fel de important să menționăm așadar și concluziile Consiliului și ale președinției franceze și slovene, și raportul Șache din partea Parlamentului European și rezoluția Parlamentului European, care a fost apoi urmată de șapte evoluții politice la diferite niveluri instituționale. Aș vrea să menționez câteva din acestea. Din 2011 până în 2014, mai multe președinții ale UE au organizat reuniuni cu oficiali de rang înalt al Ministerelor Culturii, Ministerelor Afacerilor Externe și aceste reuniuni au devenit un nou forum de dezbatere al rolului culturii în relațiile externe și au încurajat o abordare mai integrată și mai strategică. În 2012, Comisia Europeană, Direcția Generală a cerut o abordare strategică a politicilor externe culturale, luând China ca și reper, de exemplu, pentru prima, prima colaborare. Totul se bazează pe nevoia și valoarea adăugată evidentă dintr-o activitate care decurge dintr-o activitate partajată, dincolo de cadrul bilateral care există în fiecare stat membru pentru aceste relații culturale. În acest context și mai precis în mai 2013, Consiliul a anunțat așteptările sale uh, de a face acțiuni concrete în relațiile UE-China pentru a testa anumite abordări înainte să considere extinderea acestui program către alți parteneri strategici. Mai multe acțiuni au fost uh, întreprinse de atunci, de exemplu, o cartografiere a patrimoniului și uh, peisajului cultural și artistic între UE și China, care arată care sunt oportunitățile, provocările și ideile noi în uh, relațiile și cooperarea dintre UE și China la nivel cultural. O altă dezvoltare la nivel instituțional a avut loc în cadrul SEAE, cum ar fi, de exemplu, nominalizarea unor consultanți de rang înalt în domeniul afacerilor culturale și activitățile care au fost depuse de către serviciile pentru integrarea culturii în cadrul instrumentelor de politică externă, precum instrumentele de parteneriat și instrumentele care contribuie la stabilitate și pace. În 2014, Serviciul European de Acțiune Externă a organizat un seminar cu privire la cultura în zone de conflict și a folosit Ucraina ca și studiu de caz pentru a încerca să constate ce se întâmplă dacă se ține cont de cultură. Au uh, fost uh, formulate recomandări concrete și s-au găsit concluzii interesante din partea participanților, unele dintre care au fost puse în aplicare în cadrul instrumentului care contribuie la stabilitate și la pace. În paralel cu aceste evoluții, Parlamentul European a votat bugetul pentru acțiunile pregătitoare în relațiile culturale externe, care a fost implementat de către Comisia Europeană, de către DG EAC, printr-un consorțiu care a fost condus de către Institutul Goethe în parteneriat cu Fundația Europeană Culturală de la Amsterdam, Centrul de uh, Arte, uh, Bele Arte de la Bruxelles și CHEA, care este o agenție de consultanță care este, are sediul la Bruxelles, SDM, care este un think tank de la uh, Maastricht, Institutul francez, British Council, Institutul Cultural Danez și IFA, care este Institutul pentru Relații Culturale uh, Internaționale de la Stuttgart. Cu o implicare puternică a experților internaționali și de renume internațional. Acțiunile pregătitoare au avut ca țintă o mai bună o um, îmbunătățire a rolului culturii în general în relațiile externe ale UE și o îmbunătățire a acțiunilor și a activităților în acest domeniu. După cum spuneam, acesta a, făcut, a implicat 16 țări din Est, din Sud, 10 parteneri uh, strategici pentru Uniunea Europeană către Sud și 10 către Est, de fapt, și aceasta a dus la o cartografiere foarte interesantă a situației și la 26 de rapoarte individuale, dar și la mai multe aspecte care țin de proiectele pilot. Acțiunea pregătitoare a subliniat de asemenea că există un potențial foarte important pentru cultură în relațiile externe ale UE și a confirmat că foarte multe persoane în general în lume au o dorință clară de a se implica mai profund în ceea ce privește cultura în Europa și doresc de asemenea să facă parte din aceste proiecte. Înainte să dau înapoi cuvântul colegului meu, Gottfried Wagner, vreau să mai fac câteva remarci care mi se par foarte importante. În primul rând, relația culturală în general nu trebuie să fie limitată niciodată la prezentarea culturii europene către alții ci tocmai trebuie să existe un schimb bilateral, trebuie să existe o experiență multilaterală europeană, de exemplu în domeniul formării de capacități, în guvernanță, îmbunătățirea contactelor uh, de la, uh, directe între oameni și cooperare clară și directă. Mai există și o nevoie importantă de a contrabalansa responsabilitatea guvernamentală cu o practică la nivelul uh, artiștilor și a artei. Și mă opresc aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you also from my side <clears throat> very much. Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru acest uh, moment important în care, iată, putem discuta cu ambele comisii. Tocmai m-am întors din Tunisia. În urmă cu o săptămână am vizitat Muzeul Bardo, vă dați seama ce șocat am fost când la întoarcere am auzit despre acel atac, atac nu doar asupra muzeului, ci asupra valorilor democratice Cred că ne întâlnim într-un moment important și urgent să luăm măsuri. În acest sens, nu voi mai doar uh, recomanda, nu voi mai repeta principalele recomandări pentru că veți primi documentul, ci voi face un pas în plus și voi încerca să propun niște subiecte de discuție. În primul rând, am vrut să vedem dovezi. Avem dovezi că există un potențial imens pentru cultură în relațiile externe din Europa. Pe lângă brandingul națiunilor, e un uh, potențial pentru acțiuni europene. În al doilea rând, există cerere incredibilă atât în interiorul Uniunii, dar și în multe state membre care au înțeles că e foarte interesant să ai relații culturale cu întreaga Europa. Și în al treilea rând, cum spunea și Sana, există o înțelegere largă că atunci când vorbim despre diplomație culturală astăzi, e o noțiune nouă. E vorba de un mod de ascultare, de un sens de reciprocitate, de respect și egalitate, cooperare și co-creare. Să nu uităm că ne aflăm într-un mediu competitiv, un mediu puternic competitiv. Și eu cred că Europa trebuie să se ridice la nivelul așteptărilor. Majoritatea ă, actorilor care au intervenit au spus că până la urmă toată lumea va avea de câștigat atât instituțiile europene cât și statele membre. Și cred că aici vine elementul de noutate nu e unii împotriva celorlalți, ci o îmbogățire reciprocă. Să nu uităm societatea civilă, care subliniază necesitatea acestor componente transculturale în relațiile externe ale Europei. Mai e și elementul complementar. Vorbim totuși de punerea la oaltă a resurselor. Sunt atât de multe instituții puternice în statele membre și iată există voința de a studia posibilitatea de a le alătura, de a le pune la oaltă și ca apoi impactul să fie cu atât mai mare și cred că de aceasta avem nevoie. și un cuvânt cheie când vorbim de opțiuni strategice pe viitor este complementaritatea. Trebuie să vedem unde ne putem ajuta și completa. E nevoie de următorii pași. Pași orientați uh, politic, acesta va fi unul dintre mesajele mele pentru ambele comisii, avem nevoie să avansăm politic și avem nevoie de acțiuni. Oamenii din teren așteaptă, după atâția ani, după atâtea acțiuni pregătitoare, așteaptă în sfârșit uh, acțiuni clare. S-au atins multe rezultate deja și aș menționa doar câteva activități interesante care se desfășoară în acest moment majoritatea nu văd imaginea de ansamblu. Există, de exemplu, un nou program cultural cu uh, vecinătatea europeană, un punct de lucru la Kiev, cu un uh, program de lucru acolo pentru îmbunătățirea capacității, relația cu vecinii. Apoi un program descentralizat în Tunisia, gestionat de delegație și de parteneri. Mai există un uh, sistem de twinning între Azerbaijan și statele membre. Cercăm să ajutăm această țară în tranziție. Apoi, sub Orizont 2020, există un proiect științifico-cultural și diplomatic. E vorba de situații competitive pentru a îmbunătăți nivelul nostru de concurență și mă bucur să aud că la Direcția Generală DEFCO a revenit acum în, pe ordinea de zi și punctul cultură. Sana s-a referit la câteva instrumente care sunt în pregătire. Unul este cel de politică externă, care contribuie la pace și stabilitate. Înțeleg că va funcționa din 2016 și iată ce de posibilități ni se deschid astfel se va face un studiu de fezabilitate despre noi festivaluri de film european în țări terțe. Va fi o rețea de antre- tineri antreprenori, facilitate Comisia uh, de Cultură. Și apoi un proiect, Crossroad for Culture, implementat de UNIC, rețeaua de instituții naționale de cultură. Și înțeleg că există noi căi de îmbunătățirea capacității acestor instituții, atât a Serviciului de Acțiune Externă, cât și a Direcției Generală Educație și Cultură. Instrumentele politice arată și ele promițător. Că se pare că vom avea un forum în toamnă unde o zi va fi uh, dedicată problemei politicii în cultură. Vom avea foarte mulți participanți și așteptăm și pe doamna Mogherini să participe. Și nu știu la ce se va ajunge, dar acum câțiva ani am avut acea comunicare care a dus la agenda pentru cultură. Poate că ar merita explorată această cale, poate ar putea fi emisă o rezoluție, pentru că avem nevoie de un cadru strategic solid. Așadar, unde e nevoie să luăm măsuri? Aș menționa cinci domenii cheie, încerc să nu intru prea în detaliu. În primul rând, cred că avem nevoie de acțiuni tangibile în domeniul conflictelor și culturii. Adică ce facem cu conflictele din vecinătate în uh, est și sud și în state terțe. Apoi, în al doilea rând, componenta economică și de creativitate, îmbunătățirea capacității legate de această uh, întrebare și uh, includ aici gestionarea, managementul și formarea. Apoi, un subiect drag mie, ar trebui să trecem dincolo de subiectele prea ușoare, să ne pregătim pentru situații dificile. Și aș menționa Iranul. Închipuiți-vă că acordul pe probleme nucleare va fi soluționat. N-ar trebui să încercăm să avem un laborator european acolo înainte ca investitorii să... Cred că tinerii iranieni așteaptă ca partenerilor să meargă acolo și să lucreze împreună în domeniul culturii. Apoi, societatea civilă. Cultura e un mijloc privilegiat pentru a ajuta actori civili în schimbare. O relație de la om la om și, în uh, al cincilea rând, dezvoltarea culturală. Pentru a înregistra progrese în aceste cinci domenii, avem nevoie și de dovezi că acest lucru se poate face, punând la oaltă resursele. Institutele culturale cred că sunt pregătite și așteaptă posibilități de cooperare fără nivelul noi de administrație și birocrație. E vorba de stimul și de punerea la oaltă a resurselor pentru mai bună cooperare și pentru mai bună conducere în acest sens. Trebuie să fim creativi, avem nevoie de formule noi, astfel încât grupuri mici de institute culturale și actori să poată lucra într-un anume stat. Avem nevoie de metode noi și de posibilitatea de a găsi resurse, de a le combina strângerea de fonduri, responsabilitatea corporațiilor, parteneriate public-private. Există interes din partea companiilor pentru că ele au înțeles nevoia comunicării culturale. Deci s-ar putea să fie pregătiți să ni se alăture dacă europenii dau un semn clar că ar putea susține așa ceva. Și apoi, în ultimul rând, vizibilitatea Uniunii Europene și neapărat trebuie să investim în căi inteligente de utilizare a noilor tehnologii, ceea ce trebuie dezvoltat pe termen lung. Și un ultim punct, ce ar putea face aceste două comisii pe lângă ceea ce e deja pregătit de Serviciul de Acțiune Externă și de DEVCO și de ceilalți? Am două rugăminți pentru dumneavoastră ca reprezentant al societății civile din partea ONG-urilor austriece. Deci două aspecte. Vă rog, ajutați institutele să creeze un cadru strategic corespunzător avem nevoie de orientare politică bună, ce instrumente să folosiți, nu eu pot spune acest lucru, dar experiența arată că astfel de inițiative, în special în Comisia de Cultură din Parlament, a fost foarte utilă pentru Comisie și pentru Serviciul de Acțiune Externă. De aceea vă rog să ne ajutați să formulăm într-un mod democratic acest cadru pentru dezvoltarea de strategii. Asta pe de o parte. Și în al doilea rând, și repet, nevoia de acțiune. Avem nevoie nu doar de planificare, ci avem nevoie de interacțiune rapide pe termen scurt și fonduri și posibilități rapide. De ce să nu avem un fond de intervenție rapidă în cultură care să-i ajute pe cei de la fața locului, care ar putea face lucruri minunate? Cu uh, muzeul uh, celebru, de exemplu, care acum este, este distrus, sau școala de la Kiev, unde pentru șase luni lucrează împreună operatori culturali din Rusia și Ucraina și așa mai departe. Exemple s-ar putea da multe. Avem nevoie de fonduri ușor de accesat, rapide, pentru a le da acestor oameni posibilitatea să facă ceva. V-am spus așadar de toate aceste lucruri, de aceste strategii pe termen lung și vă rog și posibilitatea de a acționa pe termen scurt. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Domnule Wagner. Mă perprende. Deschidem acum discuțiile. Domnul Milan Mon pentru început, vă rog. Intervenția fără microfon. Ui. Mă bucur foarte mult că avem o astfel de dezbatere, în primul rând. O apreciez pe doamna Costa ca președinte al uh, Comisiei Cultură și pe domnul Brock pentru că au făcut posibil această întâlnire. Cultura a fost întotdeauna, după părerea mea, um, a mers mână în mână cu diplomația. Schimburi culturale care întotdeauna au însoțit bunele relații între state și popoare. Există acest soft power care este extrem de important. Cultura, de asemenea, joacă un rol foarte important, așa cum ați spus dumneavoastră. Aș vrea să subliniez importanța culturii. Doamna Costa și domnul Wagner s-au referit la dimensiunea noastră meridională. Eu sunt foarte aproape de aceste culturi meridionale și cred că ar trebui să facem un efort și să insistăm asupra promovării valorilor noastre, să insistăm asupra rădăcinilor noastre comune în loc să dăm naștere la contradicții sau șocuri culturale sau ale civilizațiilor. Trebuie să arătăm acestor țări că avem valori comune, trebuie să promovăm un dialog al toleranței, al respectului diversității și trebuie să ne referim la trecutul nostru comun, care nu este chiar așa îndepărtat Eh, am eh, traversat eh, etape de prietenie, de interacțiune culturală. Asta este drumul de urmat. Cultura este un factor important. Trebuie să insistăm pe rădăcinile comune din trecut, pe dimensiunile culturale comune din trecut și pe valorile comune, toleranța, respectarea diversității, dialogul. Și aici și închei tot ceea ce este necesar pentru a intensifica prezența culturală ca a Europei ca atare trebuie să fie folosit. Europa este o importantă forță culturală Există și o cultură a opoziției, din păcate, a războiului, a terorismului și noi trebuie să venim în fața acestei culturi cu o cultură a dialogului, a diversității și a toleranței. Mulțumesc! Mulțumim domnului Milan Mon. Das Wort geben nachher. Și acum dau cuvântul domnului Eliet. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnei Costa. Mă bucurăm de această ședință comună. Mulțumesc și celor doi uh, referenți. Uh, mă bucur de raportul pe care îl așteptăm și înainte de această poziție mea aici, am lucrat și în Institutul Goethe și știu ce înseamnă uh, activitatea culturală în relațiile transatlantice cu Africa de Sud și altele. Inițiativele create și în Parlament, pentru că relația aceasta nu era prea uh, puternică, s-a creat un intergrup pe subiectul moștenirea culturală europeană, calea Sfântului Iacob și așa mai departe, semne importante. Iată că parlamentarii din diferitele grupuri s-au uh, așezat la aceeași masă și au discutat uh, pe problema istoriei noastre religioase, discursul, cum spunea și Papa de curând, să revenim la rădăcinile noastre religioase, țara din care vin, care a avut uh, experiența zidului uh, Berlinului și apoi unificarea, o serie de orașe importante din punct de vedere istoric, traducerea Bibliei și așa mai departe, subiecte care pot fi preluate în acest intergrup. Dar iată, există și această inițiativă a parlamentarilor care nu mai sunt în Parlament, dar sunt activi. Soul for Europe, un suflet pentru Europa, un grup important pe care ar trebui să-l reactivăm, așteptând acest raport și există un grup mare de parlamentari care însoțesc această instituție. Am putea discuta raportul și acolo, v-am putea invita uh, la uh, ședința domnului Wagner. Ați spus că acea conferință va avea loc în august sau în toamnă. Și un alt subiect pe care Comisia de Cultură l-a discutat este subiectul moștenirii Uh, europene culturale 2018, anul moștenirii culturale europene și cred că și AFET ar putea interveni în acest uh, subiect și am putea organiza împreună acest an al moștenirii culturale europene. Asta ne-ar uh, întări identitatea europeană, politica de vecinătate, dar ar fi și un bun exemplu spre exterior în relațiile cu alte state. De aceea, încă o dată, mulțumesc pentru inițiativă. Mulțumim. Vă rog să nu depășiți două minute în uh, intervenția dumneavoastră. Suntem în întârziere deja. Urmează domnul Diaconu. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, trebuie să mărturisesc că sunt foarte, încânt, sunt foarte încântat de faptul că suntem aici și discutăm acest subiect. Și uitați de ce. Pentru că în anii 70, deci foarte de mult, a existat un turneu al unui spectacol de teatru în Statele Unite ale Americii. Eu sunt din România și acest turneu de teatru s-a terminat cu o recepție la ambasada țării mele din Statele Unite ale Americii la Washington. Cei care lucrau în ambasadă au venit la noi actorii și au început să ne spună nu vă imaginați ce oameni importanți ne-au călcat astăzi pragul, care n-au venit niciodată la ambasada noastră și la care n-am putut intra niciodată. Astăzi ne-au călcat pragul. Din clipa aceea am înțeles că acest concept de diplomație culturală este de extrem de mare efect, de extrem de mare importanță. De atunci am pledat în toate felurile în țara mea pentru că acest concept să prindă viață, să existe. Între timp am avut funcții importante în administrarea culturii din țara mea. Am pledat, dar mă tem că nici astăzi acest concept nu există în realitate și în plenitudinea sa. Există institutele culturale care fac o treabă foarte bună, foarte bună, dar în același timp cred că trebuie să existe pur și simplu acest concept. Faptul că astăzi aici, la acest nivel, se discută acest concept, îmi dă speranță că, în fine, prin exemplu care poate veni de aici, din Parlamentul European, țările noastre, mă refer în primul rând la țara mea, să accepte că acest lucru este instrument fundamental. Acest instrument a stat la baza Imperiului Roman. Tot ce vorbim astăzi și apreciem astăzi ca patrimoniu cultural în mare parte din Europa este pentru că Imperiul Roman, după ce a folosit armele, a folosit cultura. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, adesso do la parola a signora. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Trupal. Thank you very much. I would like to start. Mulțumesc. Pentru început vreau să spun că regret faptul că nu sunt mai mulți colegi prezenți aici, fiindcă mi-ar fi plăcut Eh, să avem mai mulți eh, reprezentanți ai comisiilor cultură și afet împreună, dar lucrurile sunt cum sunt. Vreau să le mulțumesc oaspeților noștri pentru contribuțiile lor, extrem de interesante și încă o dată dați-mi voie să vă spun că există motive întemeiate eh, ca cultura să fie o parte integrală a politicii externe europene. Este absolut necesar având în vedere conflictele care există, să existe un dialog abordarea nu trebuie să vină de sus în jos și doar pe bază de diplomație. Trebuie să fie implicate instituții culturale, ONG-uri, societate civilă, proiectele culturale din Uniunea Europeană și cele dezvoltate cu statele terțe și cred că această abordare vine cu o plus valoare, fiindcă așa putem să ajungem la oameni la care altfel nu am fi avut acces. Și de aceea cred că este foarte relevant să lansăm un astfel de dialog, să investim mai mult într-un astfel de dialog. Și domnul Wagner, la sfârșitul intervenției domnilei sale, a menționat uh, nevoia unui fond de intervenție pentru cultură, idee pe care o sprijin, pentru că există atât de multe conflicte și este absolut nevoie să acționăm rapid, să existe un dialog și discuții și să înțelegem că există mai multe posibilități, mai ales pentru tineri. Sigur, uh, ordinea de drept și drepturile omului sunt importante, dar trebuie să le oferim și posibilitatea acestei deschidere, acestei deschideri pentru a vedea că poți face parte dintr-un proiect cultural comun. Cred că asta trebuie să facem și aș vrea să invit Comisia FED să preia această idee și cred că putem face ceva în acest sens în următoarele luni și în următorii ani. Mulțumesc. Acum domnul Castal doare cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc în primul rând oaspeților noștri, doamnei președinte Costa, pentru calitatea intervențiilor. După părerea mea, această inițiativă vine la momentul potrivit mai ales având în vedere că există o legătură între relațiile externe și relațiile culturale. Adesea se uită această legătură, dar ea este foarte importantă. Cultura eh, devine cel mai bun ambasador posibil al principiilor și valorilor noastre, după părerea mea. În special, acum, în momentul acesta atât de dur și de dificil pe care îl traversăm având în vedere confruntările cu fundamentaliștii și radicaliștii. Trebuie să ieșim din această confruntare a religiilor și a civilizațiilor. Am văzut ce s-a întâmplat la Muzeul Bardo, pe care l-am și vizitat de curând când a fost în Tunisia și cred că e un exemplu grăitor. Nu întâmplător uh, terorismul atacă in primis cultura, pentru că prin cultură încercăm să depășim barierele și încercăm să îmbogățim ambele părți care interacționează fără să le privăm de relațiile care se stabilesc între ele și de aceea trebuie să inițiem cu uh, lucruri concrete. Ați menționat acel fond pentru cultură, domnule Wagner, este foarte bun. Trebuie să existe un fond cultural în Tunisia, de care are, Tunisia are nevoie pentru a consolida uh, tranziția aceasta către democrație și muzeul virtual Mozul este o idee foarte bună, dar în primul rând trebuie să existe o coerență între diplomația politică, diplomația comercială și diplomația culturală. Dacă există discrepanțe în aceste dimensiuni, noi ne pierdem din credibilitate. Și credem că mm, rezultatul final valorează mult mai mult decât inițiativele individuale ale statelor membre. Aceasta este plus valoarea europeană. Ne interesează diversitatea și asta este calea de urmat până când uh, vom învinge definitiv cultura forței cu forța culturii. Mulțumesc acum domnul Peterle. Thank you very much. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte mulțumit de discuțiile de astăzi și aș dori să felicit și să mulțumesc pentru mesajele cheie și pentru recomandările pe care le-am auzit aici. Sunt în totalitate de acord. Avem de-a face cu un mare potențial, cu un potențial imens aici. Și nu cred că ar trebui să punem sub semnul întrebării această direcție. Vorbim aici despre identitatea culturală a politicilor europene. Și cred că uneori aceasta este cea mai eficientă și cea mai bună metodă prin care putem promova înțelegerea. Aș mai vrea să adaug ceva. Uniunea Europeană s-a extins de-a lungul timpului. Însă proiectul unei Europe unite nu este finalizat deocamdată și aici văd eu potențialul neexplorat încă. Putem face mult mai multe lucruri în acest domeniu cultural. Cu cât se intensifică aceste schimburi culturale, cu atât se concretizează mai mult Europa unită. Și o a treia idee pe care vreau să o prezint aici, împreună cu colegii mei am vizitat India cu o delegație parlamentară și la toate nivelurile de discuții, uh, interlocutorii noștri au um, subliniat nevoia interacțiunii pe dimensiunea culturală. A fost organizat și un festival al filmului și am văzut eu cu proprii ochi cât de important a fost acest lucru pentru cetățenii noștri, pentru producătorii de filme, dar și pentru noi. astfel încât dintr-o singură mișcare am atins trei uh, grupuri țintă. Mulțumim foarte mult. Doamna Ward are acum cuvântul. Is that on? Yeah. <laughs> Sorry. Um, this is perhaps cred că este cea mai interesantă dezbatere la care am participat de cât sunt în Parlament. într Într-o să spun pentru că eu sunt o dovadă a acestui gen de programe. Tocmai de aceea am intrat în politică. În calitate de artist am avut um, ocazia să lucrez în proiecte pilot în care uh, se încerca reunirea celor care lucrează în domeniul culturii, actori, manageri, uh, din mai multe proiecte care să-și unească forțele și să ajute la construirea capacității în statele fragilizate. Ce vreau să spun este foarte important ca oamenii să lucreze împreună, umăr la umăr, să învețe, să creeze noi opere. Acesta este un aspect foarte important. Am făcut parte din platforma pentru Europa interculturală înainte să intru în politică și mi-amintesc că am vizitat Irlanda de Nord, unde arta era folosită ca un instrument important pentru construirea păcii. Și vreau să subliniez importanța artei și a culturii în ceea ce privește aceste situații, situații în care nimic nu pare posibil și totuși arta poate fi folosită ca o punte către o nouă lume în care oamenii își pot lăsa în urmă diferențele, pot să-și găsească o calitate umană comună și pot construi noi structuri și pune bazele unor noi inițiative, astfel încât să poată ajunge să trăiască împreună în pace. În august anul trecut am vizitat un proiect al unor tineri ucrainieni și ruși și rom- români și britanici care lucrau împreună cu ajutorul culturii, foloseau cultura ca instrument, își foloseau și moștenirea culturală și explorau noi posibilități culturale. Am fost așa de uimită pentru că am văzut uh, cum uh, adulții se luptau între ei din aceste țări și în același timp tinerii din aceste țări erau într-o încăpere și colaborau fără probleme. De aceea apreciez foarte mult întâlnirea de astăzi. Mulțumim, Edward Cook acum. Edward. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să salut uh, structura reuniunii noastre de astăzi și vreau să mulțumesc experților care participă pentru prezentările pe care le-au făcut, care sunt extrem de utile pentru noi toți. Câteva observații în calitate de raportor pentru politica Europeană pentru Vecinătate și procesul de revizuire a acestei politici. Sunt sigur că Europa are un foarte mare potențial în ceea ce privește dezvoltarea diplomației culturale, mai ales în ceea ce privește țările care se află geografic vorbind aproape de Europa. Cooperarea culturală trebuie să fie o parte importantă a efortului nostru de conectare cu vecinii. Și, de asemenea, este important să avem în vedere vizibilitatea dimensiunii culturale în dimensiunile noastre. Cred că ar trebui să avem uh, dialog direct, un dialog direct mai intens, inclusiv la nivel înalt, în ceea ce privește chestiunile culturale, fiindcă acest lucru ar avea o influență pozitivă în cazuri în care încercăm să soluționăm conflicte sau în eforturile de consolidare a păcii, așa cum a menționat antevorbitoarea mea. Deja avem experiențe în acest sens cu multe dintre țările din Balcanii de vest și ar trebui să folosim uh, aceste experiențe și în cazul celorlalte țări din vecinătatea noastră. Trebuie de asemenea să fie oferit, oferit sprijin pentru schimburile culturale. Contactele directe între oameni sunt extrem de importante și sunt principalul vector al, cultur, al um, experiențelor culturale. Deci trebuie să ne consolidăm capacitățile în acest sens și în final am să iau acest lucru în considerare atunci când am să-mi redactez textul. Mulțumesc foarte mult. Ați respectat două minute. Andreea, doamna Boșco, vă rog. Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt din partea mea. Aș vrea să vă spun și eu care sunt experiențele mele înainte să devin deputat. Am uh, încercat să explorez uh, relațiile culturale dintre Ungaria și Ucraina și aș vrea să trag câteva concluzii aici cu dumneavoastră din studiile pe care le-am întocmit și pe care le-am citit. E foarte important, în primul rând, cred eu, să avem o strategie comună europeană în care diplomația culturală este unul dintre instrumentele pe care le folosim, însă contactele bilaterale sunt de asemenea foarte importante, după părerea mea. Ar trebui să plecăm de la premiza că statele se reprezintă în exterior și de aceea astfel instituțiile culturale pot fi folosite ca și uh, portavoce în acest sens. Institutele culturale ale Ungariei au fost prezente deja de la sfârșitul secolului trecut în mai multe state europene și au uh, răspândit cultura maghiară. Aceasta ar putea să fie un model și pentru alte țări dar uh, alte inițiative individuale sunt de asemenea foarte importante. Dacă, de exemplu, un actor pe scena culturală sau un om de știință în domeniul culturii, în sensul uh, de cercetare, poate să contribuie la o înțelegere mai bună reciprocă, este de asemenea un pas foarte important înainte. Mi se pare important de asemenea ca narativele culturale, istorice să fie mai bine conectate prin uh, manualele școlare, de exemplu, între țări, pentru că fără acest conținut de calitate nu putem avea o diplomație culturală. Mulțumesc, Andreea. Și acum, domnul Maragal, vă rog. Sí, gracias, muy, muy breve, presidente. a mm, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru această ocazie pe care o avem. Noi la Comisia de Cultură discutăm despre cum poate fi folosită cultura în mai multe domenii și acum mi se pare că tocmai e din ce în ce mai concret acum acest proiect. E vorba de relațiile cu țările din restul lumii, nu numai din Uniunea Europeană. Poate că ar trebui să fim și un pic mai autocritici în Europa în ceea ce privește relația cu celelalte țări. Poate că suntem câteodată naivi, nu știu, eu zic că vedem totul din perspectiva noastră, valorile noastre, cultura noastră, totul trece prin această prismă. Și tot ceea ce cunoaștem uh, este întotdeauna ochelarul prin care vedem lucrurile. Însă eu uh, cred că e poate interesant să vă spun că am fost în Ankara săptămâna trecută. Există dificultăți, există probleme politice, știu, între Turcia și Uniunea Europeană în ceea ce privește procesul de aderare, dar uh, de fapt, vorbim în continuare de sus cu Turcia, cred, și din punct de vedere cultural. Noi le dăm lecții cum trebuie să facă, ce trebuie să facă și cred că ar trebui să știm și cum funcționează și cum se apără valorile democrației ale statului de drept. Trebuie însă făcut acest lucru respectându-i pe ceilalți, respectând valorile și cultura celuilalt și recunoscând aceste valori. Aici se pune o întrebare foarte importantă culturală de conținut, zic eu, pe care și noi ați spus-o cumva. Cum putem să construim ceva în respectul mutual de sine care să poată să ajungă la un, ceva comun mai bun împreună? E vorba aici de relația Europei cu celelalte țări, dar e vorba și în cadrul Europei, în, între țări, între țările din nord și cele din sud, există câteodată uh, anumite relații care pot fi îmbunătățite sau între centrul Europei și est și sud. Cred că această senzație a paternalismului sau a unei atitudini un pic de sus este prezentă și în Europa. Vă mulțumesc foarte mult oricum pentru că discutăm despre acest subiect. Cred că trebuie să avem un limbaj comun ca să avem o atitudine pozitivă. Mulțumesc, domnule Maracal. Și acum, înainte să dau cuvântul experților, mai dau cuvântul reprezentantului de la SAE, șeful de unitate, domnul Gader. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că noi de la Serviciul de Acțiune Externă suntem foarte atenți la acest element de diplomație culturală ne-am întâlnit, de fapt, cu doi colegi uh, pe care îi aveți aici lângă mine, care au fost numiți acum puțin timp, acum o lună, um, și un domn de lângă mine care a fost de asemenea numit acum ceva timp, uh, pentru a se ocupa exact de acțiunile pregătitoare de care se ocupă și acest raport și ne bucurăm să vi putem prezenta aici. Dezvoltăm deja mai multe activități, ați spus deja că există o relație cu Ucraina și încercăm prin instrumentul de parteneriat să integrăm această componentă de asemenea. Sigur că trebuie să încercăm să găsim și o strategie comună și cred că doamna Mogherini are aceasta ca țintă și sunt aproape sigur că în săptămânile sau lunile care urmează vom face progrese pe acest domeniu. Ceea ce ar trebui să fie principiul de bază al elementelor pe care le prezint eu aici este că Trebuie să ne mutăm de la o diplomatie pur culturală la una mai complexă, implicând alți actori, activități de, de înțelegere, de întâlnire între oameni și de angajament internațional. Un al doilea element important, ce facem cu rolul statelor în cadrul Uniunii Europene, dar și în afară, și care ar trebui să fie implicarea statului în uh, relațiile internaționale și în diplomația culturală. Mai există un alt element care ține de dezvoltarea unor noi actori de care s-a vorbit. Mă refer aici de sectorul, la sectorul privat și la diferite sectoare, ținând cont de faptul că cultura este foarte orizontală, foarte largă. Și un ultim element, ce facem cu cultura și fragilitatea? Adică evenimentele recente din Tunisia ne-au arătat că aici cultura are ceva de zis și că trebuie să abordăm această problemă Cultura este fragilă și ne trebuie un instrument de reacție rapidă, de urgență, așadar, în astfel de cazuri. Mulțumesc foarte mult, domnule Gheder, și aș putea să dau acum cuvântul domnului Zambier, care reprezintă Digi Cultură aici, pentru ca să ne spună câteva cuvinte. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Vreau doar să vă spun pe scurt că suntem foarte bucuroși de această dezbatere pentru că lucrăm pentru ca să aibă loc deja de mult timp și lucrăm pentru ca să existe acest subiect, așa cum a spus și Sana de înainte. Acum colaborăm cu colegii de la SAE și cu DigiNIR și cu DigiDevco și um, deja am încercat să implementăm câteva din aceste recomandări în acțiunile pregătitoare, dar o să avem nevoie și să mergem mai departe de atât pentru ca să avem un cadru strategic pe care îl menționa domnul Wagner și pe care îl menționau și colegii mei înainte tot de la comisie. Mulțumesc! Mulțumesc și acum vreau să-i dau cuvântul uh, invitatei noastre, doamnei Uștati și după aceea uh, domnului Wagner și apoi doamnei Costa. Thank you, thank you very much. Thank you for your... Mulțumesc foarte mult pentru comentarii, mulțumesc pentru interesul dumneavoastră, pentru remarci. Nu o să comentez acum comentariile pe care le-ați făcut dumneavoastră, ci aș vrea să adresez o întrebare către estimații deputați, pentru că se pare că există un interes față de propunerea pe care a făcut-o Gottfried Wagner cu privire la un mecanism de alertă rapidă, de reacție rapidă sau cum se va numi el, în domeniul culturii. Întrebarea pe care vreau eu să vă pun este care sunt pașii următori la o astfel de propunere. Suntem cu toții foarte curioși uh, dacă se pot face pași concreți, dorim ca acest lucru să se întâmple. Instituțiile europene fac pași înainte, Parlamentul European și-a arătat interesul, dar cred că, într-adevăr, este momentul potrivit să acționăm concret și să încercăm să vedem contextul actual în care ne aflăm și să încercăm să proiectăm pe viitor aceste mecanisme. Mai degrabă e o întrebare din partea mea decât un comentariu, știu. Mulțumesc! Domnul Wagner are cuvântul acum. Da, și din partea mea vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați ascultat, mulțumesc pentru informațiile pe care le-ați dat și pentru că ați spus că este nevoie să continuăm cu ceea ce s-a făcut foarte mult deja în instituțiile europene. DGIAC, DEFCO și DigiCult și Parlamentul European au făcut deja multe în acest sens. Să nu uităm, de exemplu, că și China dorește la sfârșitul acestui secol să aibă 2000 de institute Confucius în lume. Cred că deja fac progrese și se vede că avem o provocare foarte mare cu care trebuie să ne confruntăm um, pe viitor. Și nevoia de a avea o strategie pe termen lung se vede de asemenea, o strategie chiar curajoasă, ambițioasă. Mă bucur foarte mult să aud că există răspunsuri pozitive la ceea ce am propus eu, dar trebuie să avem instrumente rapide care trebuie să fie aplicabile și flexibile, pentru că cultura nu necesită atât de mulți bani, nu aduce nici prea mulți bani, nu este un domeniu de profit și nu are niciun fel de um, aspect tehnologic, e vorba de oameni aici, oameni care așteaptă un răspuns din partea noastră. Și acesta este răspunsul meu și ultimul pe care îl voi da. Când vorbești cu tinerii, și sunt destul de bătrân să spun acest lucru acum, când vorbești cu tinerii, interesul la, la, față de Uniunea Europeană este legat de rolul pozitiv al uh, Uniunii în lume, în uh, afacerile externe. Și aceasta este este dimensiunea pe care toți o vor mai puternică, pentru că vor cu toții să trăim într-o lume pașnică și să comunicăm mai bine și de aceea vă mulțumesc mult pentru această oportunitate. Mulțumesc foarte mult, domnule Wagner. Sunt foarte bucuros să fi putut purta o dezbatere atât de entuziastă. Văd că toți deputații care au rămas în sală sunt într-adevăr doritori să se facă progrese și să colaborăm mai bine cu comisia noastră, Comisia de Cultură și cu serviciile responsabile ale Comisiei și cu experții, pentru că Europa nu este numai un proiect politic, este și un proiect cultural, multicultural și de aceea folosirea culturii ca instrument pentru pace, pentru reconciliere și mai bună înțelegere într-un moment de criză pe care îl traversează Europa acum este cu siguranță o idee foarte bună. Având în vedere toate aceste concluzii și tot ceea ce am auzit de la experți și invitați, bazându-ne pe valorile noastre, aș vrea să rog pe doamna Costa să tragă o concluzie la seminarul nostru de astăzi. Mulțumesc foarte mult, stimate domnule vicepreședinte Plencovici. Eu cred că acesta a fost o primă ocazie esențială, un prim pas important pe o cale care va trebui să fie o cale de colaborare pe o temă care mi se pare foarte urgentă. Sunt absolut de acord că este o temă urgentă pe termen mediu și pe termen lung, dar totuși o temă urgentă. Și că este nevoie de a avea o strategie mai bună care să considere cultura, așa cum au spus-o și cei doi experți și deputații, o chestiune esențială, pentru că joacă un rol esențial, strategic, pentru ca să se evite ceea ce spunea mai mulți colegi și anume ca să se folosească uh, argumente religioase, argumente culturale pentru a bloca dialogul. Aceasta este provocarea cu care ne confruntăm și este o problemă în relațiile internaționale și de aceea Europa cred că ar avea capacitatea să dea un răspuns complex la această problemă. Eu cred de aceea că trebuie să nu uităm că anul acesta este anul în care se serbează 10 ani uh, de la Convenția UNESCO pe diversitatea culturală. Noi la Comisia de Cultură am dorit deja să promovăm în anul acesta o audiere pe care o să o organizăm în următoarele luni pe tema diversității culturale, promovării dialogului intercultural și despre cum să prevenim radicalizarea culturilor. Eu cred de aceea că trebuie să ne unim forțele între Comisia de Cultură și Comisia AFET pentru ca să oferim elemente mai puternice și pentru ca să adecvăm această strategie a Comisiei actuale. Știu că există o disponibilitate mare din partea doamnei înalt reprezentant Mogherini prin numirea celor două persoane care sunt aici și care au un rol de consilier exact pe acest dosar. Se vede așadar un interes evident. Eu aș dori să vorbim cu coordonatorii de la Comisia Cult și o să facem același lucru poate și la Comisia AFET, sper, din partea noastră, să încercăm un raport de inițiativă comun pentru ca să lansăm acest subiect concret. În 2011 știu că am avut deja o încercare, dar o forță mai mare ar putea veni dintr-un efort comun al celor două comisii. Sunt de acord cu propunerile care s-au făcut. Lucrăm cu domnul Diaconu, colegul nostru, pe aceste teme importante pentru următoarea ședință, de exemplu, a Comisiei, de exemplu, raportul pe patrimoniul cultural și pe uh, marca patrimoniului, dimensiunea externă a protecției, prevenirii, cooperării. Uh, toate aceste elemente vor fi prezente în uh, raportul pe care o să îl uh, inițiem, dar încercăm să lucrăm în cinci domenii pe care ni le-a indicat domnul Wagner, de fondul pe care l-a menționat și doamna Trüppel și sper ca toate aceste elemente să își găsească și o competență clară și colegii de la AFET trebuie să verifice unde este competența noastră, pentru că în cadrul relațiilor externe Există discuția deja de a găsi un fond pentru politica externă care să poată să se ocupe și de aceste aspecte, dar și în cadrul acordurilor bilaterale între Uniunea Europeană și țările terțe. Trebuie găsit o, o parte din aceste fonduri care să poate fi folosite așa. Există deja însă foarte multă expertiză în Europa mai ales în domeniul Balcanilor, dar nu numai, și cred că avem o prioritate strategică care este mai ales euro, regiunea euromediteraneană și uh, mediterana în general. Vedem că există o conștiință și un interes pentru o cooperare foarte importantă, dar și în domeniul creativității, cinematografia, creativitatea este o temă esențială aici, care trebuie să aducă cu sine o repoziționare a relațiilor, de exemplu, între Europa și uh, bazinul mediteran sau în Europa și Africa, care au fost relații destul de perturbate de neînțelegeri, de erori din ambele părți, poate, și mi se pare de aceea important să revenim acum, să intervenim. O altă chestiune foarte importantă pe care ar trebui să avem uh, priorități se leagă de competențele în prevenirea și gestiunea conflictelor, adică teme foarte dificile care poate au o soluție soft, dar care sunt teme dificile și tema reciprocității a noului parteneriat uh, al Uniunii Europene pe care tocmai îl dorim nepaternalist, ne de sus și care să poată într-adevăr să ducă la o colaborare adevărată. Aceasta ar da foarte multă putere, cred eu, societății civile și multor tineri care fac parte din aceste societăți și care sunt interesați concret de rapoartele acestea. Avem multe experiențe și în legătură cu programul nostru Europa Creativă, Creative Europe, în care avem foarte multe aspecte care țin de relațiile internaționale, de relațiile de vecinătate și aceste rețele au foarte des o funcție foarte importantă de apropiere, de mobilitate, de oportunități de apropiere. Și în cadrul orizontului am putea să identificăm uh, inițiative suplimentare care să se refere la digitalizarea patrimoniului, de exemplu, la restaurări, la uh, inițiative legate de persoane câteodată sau la rețele. În ceea ce mă privește, cred că vom putea colabora așa și eu voi fi cea care voi trebui să verific împreună cu coordonatorii de la Comisia Cultură care să fie pasul următor uh, pentru a merge în această direcție. Probabil, bineînțeles, adică cu atenția dumneavoastră, cu colaborarea noastră și acordul Comisiei AFET. Pentru ca să avem o inițiativă comună, cred că aceasta ar fi cea mai bună. Nu vreau să mai continui. Vă mulțumesc foarte mult pentru sugestiile care au reieșit din această uh, audiere și sunt de acord cu dumneavoastră că e nevoie de o strategie foarte vizibilă și foarte utilă. Vă mulțumesc. Grazie, președinte Costa, grazie ai noștri. Mulțumesc foarte mult doamnei Costa, mulțumesc experților, mulțumesc tuturor celor care au stat aici până la 6 și 45, mulțumim și interpreților, spune președintele și ne vedem la AFET luni după masă la reuniunea noastră.